aceste cerințe vă vor parveni, iar dacă până la finele uh, ședinței plenare nu există obiecții, atunci aceste numiri vor, fi, vor intra în vigoare. Doamna Vertman m-a anunțat că s-a alăturat Alianței Democraților pentru Europa. De asemenea, Comisia pentru, Comisie, pentru Comerț Internațional conform articolului 216 aliniatul 4, uh, a făcut o solicitare care este considerată a fi adoptată în cazul în